Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, si vous voulez prendre place rapidement. Doamnelor și domnilor, vă rugăm să luați loc ca să putem începe reuniunea. S'il vous plaît, euh, nous allons commencer rapidement par... Vrem să începem foarte rapid pentru că sesiunea de astăzi la care este invitată doamna înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Este o sesiune foarte Uh, specială cu o ordine de zi foarte strânsă. Vrem să terminăm la 15.45, deci vă rog să fiți cât mai succinți în intervenții. Motivul pentru care ne reunim astăzi în prezența doamnei Ashton se referă în special la PSAC și în special la raportul anual al subcomisiei pe care eu am prezentat-o la, în Comisia FED la Strasburg care se referă la bilanțul PSAC. Este, deci, un raport care ia notă de evoluțiile strategice cu care ne-am confruntat, în special reevaluările politicii americane, care acordă prioritate Asiei Pacific și uneori avem impresia că în fața acestor noi mize, acestei noi uh, compoziții strategice, Uniunea Europeană tinde uneori să-și găsească locul în special în ceea ce privește politica de securitate și apărare. Este deci o tonalitate destul de critică în acest raport, tonalitate care se adresează mai întâi statelor membre, ceea ce repetați și dumneavoastră foarte des. Statele membre sunt uh, cele care au responsabilitatea supremă în uh, probleme militare și trebuie să facă față răspunderile lor în ciuda lipsei de apetit pentru uh, PSAG. Poate că instituțiile europene una dintre ele sunt uh, chiar tinere. Îl salut aici pe secretarul executiv al Serviciului European pentru Acțiune Externă. Serviciile create de Tratatul de la Lisabona pot totuși să se impună și să fie considerate de toate instituțiile ca dezvoltând o politică prioritară pentru locul Uniunii Europene pe scena internațională. Am, evident, foarte multe întrebări să vă adresez, dar Cred că fiecare va trebui să se limiteze la câteva doar. Întrebarea pe care aș pune eu se referă la ultimele, ultimele evoluții legate de PSAC, o operațiune lansată în Niger și pregătirea unei misiuni în Mali. Deci, dacă puteți să ne spuneți câte, câteva elemente despre aceste evenimente extrem de uh, recente. Doamna înalt reprezentant, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar fi mai bine să vorbesc în engleză, că voi fi mai precisă. Înțeleg foarte bine franceza, dar mi-e foarte greu să vorbesc tot timpul pentru că aici tratăm, despre, tratăm uh, afaceri externe. Uh, vreau deci să încep prin a vă mulțumi și prin a mulțumi tuturor pentru această oportunitate. Este important să petrecem timp împreună discutând despre PSAC. Am venit de la întâlnirea regulată cu uh, secretarul general al NATO și eu pun mare preț pe ceea ce facem noi în acest domeniu. Știu că în Parlamentul European există avocați puternici ai muncii pe care o facem noi și, de asemenea, ai, pentru oportunitățile pe care, de care trebuie să profităm pentru a ne extinde activitatea. Eu nu consider că criticile sunt un element negativ. Cred că este important să poți avansa în aceste domenii nu vreau să mă scuz uh, de la bun început, dar vreau să spun că dacă putem colabora, putem avansa mult mai repede în aceste subiecte extrem de importante. Operațiunile pe care le avem stau în centrul uh, PSAC-ului și cred că anul acesta uh, putem vorbi despre niște evoluții dinamice. Avem o misiune în Sudan și în uh, uh, Cornul Africii și, așa cum ați spus și dumneavoastră, în Sahel. Vorbim despre concepte de management pentru două potențiale misiuni, o misiune în Mali și una uh, civilă în Libia, care se vor concentra în special pe gestionarea granițelor. Pentru a vă răspunde la întrebarea legată de Mali, la reuniunea de pe 15 octombrie am fost invitați de Consiliu să lucrăm la un concept de uh, gestionare a crizelor pe care îl voi prezenta la o reuniune uh, de pe 19 a miniștrilor de apărare și de externe. Ne interesează să să creștem uh, EUCAP pentru Sahel și uh, Niger. Și am spus că vorbim cu colegii miniștrii de externe și miniștrii de apărare. Și am spus că nu ar trebui să uităm că trebuie să, încep, să terminăm ceea ce am început cu misiunile pe care le avem în derulare în special misiunile din Balcani. Și după cum uh, știți, unii dintre dumneavoastră, uh, încercăm să găsim soluții politice, politice pentru a merge mai departe. Cred că putem uh, arăta chiar că avem niște rezultate foarte clare. Și o să vă spun și care a fost abordarea noastră pentru PSAG în, în scopul de a avea rezultate concrete. Cum știm că am reușit? Cum arată succesul? Și când mă gândesc la Uh, ceea ce facem în misiunile din uh, uh, Cornul Africii, pot să vă arăt niște rezultate concrete, pentru că în 2010 am văzut 47 de nave care au fost piratate pe coastele Somaliei, dar în 2011 s-a ajuns la 25 și anul acesta sunt doar 5. Sunt prea multe, într-adevăr, dar tendința merge în direcția cea bună a existat 170, 176 de atacuri sau tentative de atac uh, confirmate și anul acesta doar 25. Uh, Până la finalul anului vom antrena 3000 de soldați și aceștia au o contribuție reală pe teren în Somalia acolo unde uh, guvernul a reușit să pună stăpânirea pe o mare parte din teritoriu. Și eu am mers în Mogadishu pentru a vedea ce se întâmplă acolo. M-am întâlnit cu comandanții misiunilor, m-am întâlnit cu comandanții forțelor armate de acolo pentru a discuta cu ei, pentru a vedea cum văd ei misiunea pe care o au și eficiența acesteia. Deci există succes real. Există rezultate durabile și reale, dar Asta trebuie să facă parte într-o strategie mai largă. Și tocmai asta încearcă să facă tratatul de la Lisabona și lumea post-Lisabona și mă bucură să văd că aceasta este o temă care se regăsește și în raport. Am vorbit despre Somalia și am investit foarte mult pe front politic. Angajamentul meu, angajamentul colegilor de pe teren, al noului reprezentant, înalt reprezentant Alex Rowles, uh, și, cum am spus, am vizitat Mogadishu în august și mi s-a părut extrem de interesant să discut cu toți comandanții forțelor armate ale celor trei operațiuni. I-am întrebat ce ar trebui să facem și fiecare a spus că aceste misiuni foarte importante trebuie să fie înțelese cum trebuie și trebuie să aibă resursele necesare. Este vital în contextul unei abordări mai uh, largi. Uh, Oprirea piraților trebuie să meargă mână în mână cu împiedicarea uh, atacurilor uh, terestre. Soluția care va duce la un final al conflictului și al războiului din Somalia, mai ales când am vorbit cu uh, femeile, este că avem nevoie de o conducere puternică. Au spus că 21 de ani au fost suficienți. Ne-ați fost alături tot, în toată această perioadă, dar acum avem nevoie de soluții durabile, astfel încât, după plecarea trupelor, să putem avea, să ne putem asigura că țara noastră merge în direcția cea bună. Și trebuie să lucrăm strâns și cu alții, fie că vorbim de colaborarea cu NATO, fie că vorbim de operațiunea Atalanta, fie că vorbim despre finanțarea în Amazon. Deci trebuie să găsim uh, calea de a merge de la eliberare spre dezvoltare, spre o țară care poate să se descurce singură. Atunci când vorbesc, vorbesc despre asta, nu uh, încerc să dau deoparte misiunile noastre PSAC. Din potrivă, ne interesează să vedem să uh, rezolvăm toate problemele pe care le avem, punându-le la dispoziție toate resursele pe care le avem și fiind consecvenți. Și atunci când recunoaștem, precum se întâmplă în Sahel, uh, numărul mare de probleme, de la foamete, la lipsa angajamentului guvernului, la eșecul de a oferi serviciile de bază, educație, sănătate și așa mai departe, până la recunoașterea faptului că există oameni care doresc să folosească extremismul și terorismul, uh, faptul că există trafic de droguri, toate acestea sunt legate de ce se întâmplă în acea parte a lumii. Deci când vezi cât de mare este provocarea, trebuie să vii cu o abordare care să rezolve fiecare problemă în parte. Și ceea ce facem noi în PSAC este o uh, componentă vitală a acestei strategii. Și legat de asta, prevenirea conflictelor și medierea conflictelor este iarăși un domeniu uh, pe care îl susțin cu pasiune și un domeniu în care trebuie să facem mai mult. Pentru că dacă se decide că avem uh, o, instituțiile adecvate, eu voi, voi susține acest plan cu condiția să pot controla resurselor, resursele. Și la întâlnirea cu uh, prim-ministrii din uh, Kosovo, Uh, pe care o voi uh, uh, prezida în această seară vom discuta despre asta și înțeleg deci că este important să facem cât mai multe pentru prevenirea și împiedicarea conflictelor. Parlamentul European joacă un rol extrem de important pentru că înțelege acest lucru și ne permite să ne desfășurăm acta și vrem să construim capacitatea de a face toate aceste lucruri atât la nivel intern cât și la nivel extern. Uh, dacă îmi dați să vorbesc un pic despre capacități, pentru că PSAC-ul ne permite să acționăm, dar trebuie să avem și capacitatea de a o face. Și statele membre sunt cele care oferă capacitatea. Și știm cu toții care sunt consecințele și provocările crizei financiare, efectele asupra bugetelor naționale și asupra bugetelor de apărare. Și tocmai de aceea pun accentul asupra împărtășirii resurselor Lucrând cu colegii de la NATO cu conceptul de apărare inteligentă, mergem pe o abordare pe doi piloni. În primul rând, proiecte concrete. Alimentarea în aer, și apoi, în al doilea rând, împărtășirea resurselor trebuie să fie mult mai sistematică. Deci face, acest lucru face parte din strategiile naționale pe care le avem. Și trebuie să ne asigurăm că ne integrăm și cu celelalte politici europene, cercetare, dezvoltare, modul în care lucrăm cu industria de apărare. Toate aceste elemente sunt cruciale pentru a putea să ne folosim resursele în mod eficient. Acest lucru reiese foarte clar din raportul dumneavoastră, domnule Danjan, și ambele subiecte sunt pe ordinea de zi a Consiliului de uh, Ministri de pe 19 noiembrie, Consiliul de Ministri pentru Apărare. Toate acestea sunt uh, extrem de importante dacă vrem să fim atât de eficienți uh, pe cât ne dorim și chiar mai eficienți decât suntem în acest moment. Și trebuie să ne asigurăm că um, ne dezvoltăm activitatea în context global. Spre exemplu, există un interes crescând din partea altor țări, în special din partenerii uh, din Asia, India, uh, Corea de Sud, uh, chiar și China să se angajeze în dialoguri cu noi pe aceste teme și m-am întâlnit cu consilierii de securitate națională, cu miniștrii de apărare din aceste țări, încercând să găsim căi de cooperare. Trebuie să avem încredere și să plecăm de la aceste angajamente, astfel încât să le includem în strategia pe care o avem pentru asigurarea securității în lume. După cum știți, Vrem ca acest lucru să se discute și la nivelul uh, Consiliului European și mă bucură faptul că domnul Van Rompuy a pus acest lucru pe ordinea de zi. Și ne vom discuta despre toate aceste lucruri uh, la următoarea întâlnire din noiembrie. Este important să analizăm lucrurile în contextul uh, real. Trebuie să știm clar care sunt provocările cu care ne confruntăm. Trebuie să ne asigurăm că avem resursele necesare să acționăm. Uh, trebuie să știm care este contextul în care lucrăm și trebuie de asemenea să știm că operăm într-un uh, teatru de operații pe baza unei abordări care va aduce nu doar soluții imediate, ci și soluții pe termen lung. Așa cum am uh, spus, trebuie să avem o abordare cuprinzătoare și trebuie să punem în slujba ajutorului pe care îl acordăm toate elementele pe care le avem. Trebuie să fim mai inteligenți în privința resurselor pe care le avem prin agențiile de apărare europene, să dezvoltăm noi căi de cooperare, să lucrăm strâns cu industria de apărare, să ne asigurăm că avem idei clare legate de creștere și inovație și trebuie să lucrăm și cu părți terțe, cu țări cu uh, care avem interese comune în anumite proiecte pentru a putea avea un efort de colaborare. Un scurt rezumat al uh, punctului meu de vedere. Eu cred că trebuie să mergem mai departe, trebuie să avansăm cât uh, de mult putem și să recunoaștem faptul că avem un rol important de jucat pentru asigurarea păcii și stabilității pentru uh, cetățenii noștri în Uniunea Europeană și pentru rezolvarea provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Merci beaucoup, chers collègues, je vous rappelle que nous avons Mulțumesc frumos, dragi colegi. Vă reamintesc că avem timp foarte puțin la dispoziție, deci vă rog ca intervenția dumneavoastră să nu depășească un minut. Bineînțeles, ele să fie concentrate pe subiectul care ne interesează astăzi. Știu că tentația este foarte puternică la asemenea întâlniri să abordăm o serie întreagă de subiecte de politică externă, dar vă rog să vă concentrați pe PSAC astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Începem cu domnul Sala Franca din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înalt reprezentant, vreau să spun că noi, Grupul nostru apreciază prezența dumneavoastră aici și încercarea de a îmbunătăți uh, PSAC. De asemenea, apreciem că ați spus în această dupămasă că dumneavoastră contați pe ajutorul Parlamentului European. Scopul nostru este să găsim formulele care să ducă la o abordare cuprinzătoare, să folosească ajutorul diplomatic, uh, dar și comerțul și abordarea militară totodată. Și trebuie să ne concentrăm resursele limitate pe zonele geografice și să creăm un cadru strategic. Totodată este necesară o acțiune unică a instituțiilor europene la nivel local, uh, și o îmbunătățire a proceselor de luare a deciziilor, astfel încât să avem un răspuns rapid mai eficient. Și încă ceva vis-a-vis -vis de cooperarea cu celelalte organisme internaționale, ONU, NATO și Statele Unite. Vreau să vă întreb, doamnă Ashton, când intenționați să faceți tot ceea ce se poate în ceea ce privește Malia, Libia, Somalia, uh, să dați un ton mai general acestei strategii, un ton mai cuprinzător. Poate acest lucru poate fi inclus în um, modernizarea acestei politici. Ședintele, mulțumesc, doamna Gomez. Doamna Ashton, uh, tragedia din uh, Benghazi cu citerea celor diplomați este un, o dovadă clară că se profită de vidul de securitate din Libia. Să sperăm că acesta va dispărea odată ce se va instala la guvernul. Dar Săptămâna trecută am fost și am vizitat un depozit imens de muniție acolo în apropiere, care este efectiv un supermarket liber, la liber, pentru teroriști uh, care pot să ia de acolo mine de personal și orice alte materiale. Cum putem să vedem, să aplicăm PSAC în Mali vis-a-vis -vis de aceste state în general, dacă noi nu înțelegem că este esențial să o integrăm și în Mali și să facem mult mai mult, pentru că autoritățile uh, Um, din Libia sunt foarte deschise, dar uh, sprijinul nostru nu poate fi doar uh, unul, o retorică. Câte vreme nu încercăm să asigurăm nu doar acest uh, sit, ci multe acestea, multe altele care există pe tot teritoriul acestei țări. Avem nevoie ca aceste punere în comun și partajare să fie transpusă și în acțiune. Credeți că statele membre înțeleg acest lucru? Mulțumesc, doamna Neitz, din partea grupului ALDE, spune domnul președinte. Stimată doamnă baronesă, bună ziua! Uh, ați menționat de nevoia de a um, începe dialoguri strategice cu China, Rusia, Japonia și Indonezia pentru uh, colaborarea um, în domeniul securității. Un stat pe care nu l-ați menționat, dacă am fost eu bine atentă, a fost Rusia. Și sigur, relația cu Rusia este extrem de importantă și de dificilă. Acolo ministrul de uh, apărare tocmai a fost uh, demis. Nu știu dacă asta e bine sau rău, nu ține de noi să judecăm, dar uh, înseamnă că se va stabili un nou context. Și întrebam un coleg foarte interesat de acest lucru. Ce intenționați să faceți vis-a-vis -vis de recomandările aprobate în uh, noiembrie de Parlamentul European vis-a-vis -vis de impunerea cel puțin a unor restricții de viză uh, pentru cei responsabili de decesul domnului Magnitsky? Mulțumesc frumos, doamna Brandner. Mulțumesc. Doamna Ashton, mai întâi salut accentul pe care l-ați pus pe abordarea cuprinzătoare. Uh, și cred că uh, ceea ce spune Ana merge în aceeași direcție. Două întrebări rapide vis-a-vis -vis de Mali. S-a discutat foarte mult vis-a-vis -vis de faptul că trebuie să luptăm acolo împotriva Al-Qaeda și așa mai departe, dar să nu uităm că există și o poziție uh, din partea indigenilor uh, și anume Tuaregii. La un moment dat ei s-au hotărât să se alieze cu Al-Qaeda, dar unii dintre ei acum se răzgândesc și se uh, separă. Uh, ce facem acum uh, pentru a ne asigura că ei fac parte din pol- procesul politic, dacă se intervine acolo? Este important să avem un plan în acest sens. În al doilea rând, vis-a-vis -vis de vis a -vis de costurile EULEX, este evident că unele părți trebuie consolidate, altele trebuie revizuite. Poate puteți spune câteva lucruri și în acest sens. Trebuie să înțelegem că cadrul financiar multianual va reduce cu aproape 10% uh, bugetul pentru afaceri externe. Este o reducere semnificativă, dar ea va afecta cel mai mult acest sector al afacerilor externe și acest lucru va avea impact asupra ceea ce putem noi face și ceea ce puteți dumneavoastră face. Trebuie să creștem capacitatea internă acolo unde putem și unde nu putem să solicităm uh, sprijin din afară. Vă mulțumesc. Sunt într totul de acord cu cele spuse de doamna Brandner, și anume că avem nevoie de un uh, plan pentru Mali. Din Mali am aflat că există într-adevăr posibilități, posibilitatea de a negocia în zona de nord cu diferitele grupe de toaregi. Însă eu vreau să mă, mă refer în special la aspectele militare. Harald Cuia spunea la un moment dat că e îndoielnic dacă armata din Mali, care are un efectiv de vreo 2000 de soldați, să poată fi capabilă a lupta împotriva teroriștilor de acolo. Uh, prin urmare, armata din Mali e uh, dependentă de noi, de ajutorul primit de noi. Vreau să vă întreb în ce măsură noi vom ajuta. În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu cele spuse de mine până acum și dacă nu sunteți de acord cu cele citate de mine, atunci vreau să vă întreb care sunt inf- informațiile care vă fac să fiți convinsă de lucrul acesta. Demand vraiment d'être extrem... Mulțumesc, domnule președintele. Pe listă mai sunt încă patru persoane. Vă rog să fiți cât se poate de conciși. Domnul Ienias, raportor din partea socialiștilor. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Observațiile mele sunt mai, de ordin mai general decât cele pe care le-am auzit. De curând am vorbit uh, și noi despre raportul Danjon și atât în Parlamentul European cât și în Uniunea Europeană și în statele membre se vorbește despre acest subiect al PSAC și a avut loc o declarație de principii. Eu cred că trebuie să ajungem la un acord general pentru că, în principiu, suntem de acord asupra acestei politici și dacă nu ne putem pune de acord, atunci nu putem acționa global. Există persoane care practică o formă învechită de radicalism și uh, mă uit la uh, mimica domnului Danjon acum și văd că am mers prea departe, dar ideea este că procesul prezentat în media vis-a-vis -vis de negocieri și de fuziunea și de fuziunea EADS, ei bine, vis-a-vis de acest subiect, doamna Merkel nu a dat niciun fel de explicații, dar eu aș vrea să știu dacă ați fost pentru această fuziune a acestor mari sisteme de apărare europene sau nu. Mulțumesc, doamna Copper. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Lady Ashton, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. Săptămâna trecută uh, o delegație a FET uh, a fost în um, Serbia și Kosovo, aproape în simultan, uh, cu doamna secretar de stat Clinton. În vizita noastră, noi am trecut la nord de um, un râu de acolo și ne-am informat cu privire la situația din teritoriu. De, deși uh, discret, am simțit un grad de dezamăgire din partea oficialilor CAFOR, nu atât din cauza lipsei de coordonare din teren, cum spune raportul Danjean, ci pentru incapacitatea EULEX de a-și îndeplini uh, datoriile fără ajutorul forțelor NATO, lucru confirmat și de ajutor, uh, oficialile EULEX. Și ca o posibilă soluție s-a menționat ideea uh, înlocuirii CAFOR cu o misiune militară PSAC. Doamnă înalt reprezentant, credeți că este o opțiune fezabilă? A fost deja o idee deja discutată în Consiliu sau în timpul schimbului de opinii cu secretarul general al NATO? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cațin. Merci, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, eu voi continua de unde a uh, încheiat doamna Copaș, vorbind despre relațiile dintre Serbia și Kosovo. Aș vrea să vă felicit pentru tot ce ați realizat până în prezent. În seara aceasta vă întâlniți cu doi miniștri de acolo și președintele urmează să aibă o întâlnire. Le este foarte important. Dar ce este esențial în această lipsă de dialog între Belgrad și Priștina este problema lipsei dialogului dintre sârbi și kosovari, între ei. Sârbii de la sudul râului Iba au fost ca până acum ca un fel de trădători și trebuie pur și simplu să fie recunoscuți de Belgrad și nu tratați așa cum sunt acum. De aceea recomand cu tărie și sinceritate organizarea unei întâlniri între vicepreședintele guvernului Kosovar, care reprezintă partea sârbă a coaliției de la putere, și unul din vicepreședinții de la Belgrad. Ar fi vorba de o întâlnire pasarelă, o adevărată uh, Uh, spargerea gheții pentru a putea face uh, posibil dialogul dintre sârpii din enclave care participă la guvern și ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tanoc, din partea grupului PSA. Mulțumesc! Aș putea să vă întreb despre Siria, despre Iran, despre uh, China. Sunt atât de multe lucruri dar o să vă pun o singură întrebare. Cine va înlocui pe doamna secretar de stat Hillary Clinton? Aveți o idee? Okay. Madame Lunacek. Merci. Doamna Lunacek. La rândul meu vreau să vă mulțumesc, doamnă Ashton, pentru prezența în fața noastră astăzi. Eram împreună cu domnul Cacin și cu doamna uh, Copa uh, în vizita din uh, nordul Kosovo și ne aflam acolo în zonă chiar înainte de sosirea dumneavoastră împreună cu Hillary Clinton în aceeași zonă. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați reușit să-i uniți pe cei doi miniștri kosovari, respectiv uh, în ceea ce privește EULEX, raportul Curții de Conturi era unul foarte, foarte critic se spune clar acolo că coordonarea dintre statele membre și Serviciul uh, European de Acțiune Externă nu deci coordonarea dintre cele două instituții nu funcționează bine. Din potrivă, această colaborare este cu atât mai restrânsă cu cât uh, cinci state membre încă nu au recunoscut uh, independența Kosovo. EULEX nu poate funcționa tocmai din această pricină. EULEX nu are suficient personal pentru a se ridica la nivelul așteptărilor uh, în Priștina. Cum veți face ca toate aceste neajunsuri să fie înlăturate? Asta în primul rând. În al doilea rând, cum veți reuși să creșteți reprezentanța, reprezentarea femeilor în, acest, uh, în aceste miziuni? Mulțumim, doamna Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări și voi încerca să le răspund. Uh, tuturor celor care mi s-au adresat. Domnule Salafranca, aveți dreptate, abordarea cuprinzătoare are o, conține o serie de elemente. Diplomația, acțiunile umanitare, etc. Noastră întrebați cum vom reuși să creăm o acțiune unică, cum vom reuși să punem într-adevăr în practică această abordare cuprinzătoare. Eu cred că în momentul de față am reușit deja să înțelegem mai mult după tratatul de la Lisabona care sunt elementele care ne stau la dispoziție și care ne pot ajuta în acțiunile noastre. Și dacă uh, Faceți o sumă a tuturor acțiunilor Uniunii Europene la nivel mondial, vă dați seama că folosim sau punem în aplicare o mulțime de acțiuni care uh, reușesc să dea rezultate nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Și fiecare dintre aceste elemente este esențial. E nevoie de acțiuni umanitare pentru a ajuta pe oamenii de la fața locului. Ai nevoie, e nevoie de acțiuni PSAC, e nevoie de formarea uh, armatelor de la fața locului. Toate aceste elemente elemente sunt esențiale și trebuie să meargă mână în mână în, într-un cadru comun cât se poate de bine definit. Iar acum misiunea noastră este aceea de a defini într-o manieră perfectă acest, acest cadru. Și eu voi face asta. Voi încerca să, să prezint viziunea mea și uh, să ajut pe cei care îmi vor urma. Uh, Doamnă Gomez, uh, vorbeați despre cele întâmplate la Benghazi. Una dintre discuțiile pe care le-am uh, purtat săptămâna trecută cu doamna Clinton se refera la ce am mai putea face în Libia. Președintele Obama este foarte îngrijorat de situația din Lib- Libia și își dorește o bună colaborare între SUA și uh, Uniunea Europeană. Și acesta este subiectul pe care îl vom discuta și noi uh, cu statele membre în următoarele săptămâni. Uh, legătura pe care o faceți dumneavoastră între Libia și Mali este una corectă. Știm prea bine că marea provocare a fost uh, traficul de arme din Libia spre nordul uh, Mali. Iar acest, uh, acest trafic a generat o mulțime de noi mișcări teroriste, uh, teroriste sau nu. Există oameni acolo care acționează pentru că sunt fundamentaliști, există oameni care acționează pentru că își doresc un alt viitor, deci există mai multe ambiții care sunt astfel alimentate în nordul Mali. Statele membre își dau seama că trebuie să colaboreze pe această temă. Lucrul acesta este cu atât mai uh, adevărat uh, atunci când vorbim despre Libia. În Libia așteptăm în continuare constituirea unui guvern. Uh, până în momentul de față, din păcate, nu am avut omologi libieni. Sperăm că lucrul acesta se va întâmpla în curând și că vom reuși să punem în aplicare toate programele pe care le-am conceput deja. Uh, este vorba despre programe care vizează atât Libia cât și Mali și care se referă practic la securizarea granițelor și la securizarea situației pe ansamblu. Am fost întrebat uh, care este legătura noastră cu Rusia. Am colaborat cu Rusia în ceea ce privește CIADUL. Împreună cu domnul uh, Lavrov am discutat despre multe teme de interes comun. Și din punctul meu de vedere, Uh, e momentul să rezolvăm unele dintre problemele existente între noi și Rusia. Poziția Rusiei, pe ansamblu, nu este prea diferită de a noastră. Uh, am în, atât Uniunea Europeană cât și Rusia încearcă să rezolve conflictul din Transnistria, uh, Transnistria spre exemplu. În ceea ce privește cazul Magnitsky, toată lumea încearcă să se implice. Noi am uh, ridicat uh, problema la nivel înalt, i-am scris președintelui Putin, vom continua să batem monede pe această temă, însă așteptăm ca și statele membre să ne sprijine în aceste demersuri ale noastre, dar vă asigur că dialogul cu Rusia va continua, pentru că în decembrie vom avea un summit UE-Rusia, nu-i așa? Doamnă Branner, dumneavoastră vorbeați despre unii toareci care își schimbă poziția. Am fost în Algeria și în Maroc, Maroc și am discutat uh, acolo despre regiune și întreaga regiune și despre modul în care am putea ajuta îmbunătățirea situației de acolo. Pe când mă aflam la fața locului, am aflat multe informații noi cu privire la mișcările de forțe care se petrec în uh, nordul Mali. Eu cred că trebuie să ne implicăm tot mai mult în uh, dialogul uh, politic și uh, să sperăm că acest lucru va fi de ajutor. În ceea ce privește Eulex și Kosovo, Uh, și raportul Curții de, de Conturi. Noi am colaborat strâns cu Curtea de Conturi și chiar am cerut un raport uh, pe tema EULEX. De ce? Pentru că aveam senzația că există acolo un dezechilibru în ceea ce privește prerogativele, misiunile și, de asemenea, resursele. Uh, eu sunt de părere că există o mulțime de astfel de misiuni care pot fi deja preluate de guvernul kosovar. Bine, suntem uh, uh, în, în curs de reformare a, a EULEX. Raportul acesta ne ajută în demersurile noastre. Bine, rapoartele de genul ăsta nu sunt neapărat ușor de înțeles. Uh, Uh, și poate că nu sunt extraordinar de fundamentate pentru că uh, oferă o imagine din afară, nu neapărat din interior, dar cu toate acestea vom folosi toate informațiile incluse acolo. În ceea ce privește bugetul, da, aveți dreptate, însă atâta timp cât uh, suntem cu toții in, implicați în uh, ambițiile de garantare a securității comune, uh, Uh, cred că vom reuși să trecem peste impedimentele reprezentate de uh, fondurile scăzute. Doamna Brandner, uh, nu știu ce, ce spunea, nu, nu cunosc declarația pe care o citaseți dumneavoastră cu privire la nordul Mali sau la Mali. Da, sunt însă de acord că în ceea ce privește Mali trebuie să vedem mai întâi de toate cum putem sprijini ECOVAS și acțiunile sale în Mali. Uh, Trebuie să vedem cum putem uh, sprijini și forma uh, armata din Mali, cum, putem, cum îi putem sprijini pe cei care încearcă să se angajeze în dialogul politic care este absolut uh, necesar și, de asemenea, trebuie să ne gândim la toate nevoile oamenilor din întreaga regiune a Sahelului. V-am spus că nevoile acestea sunt de diferite naturi, de la nevoia de alimente până la nivel, nevoia de a avea securitate, stabilitate și guverne funcționale. Trebuie, uh, cred că, uh, cred că trebuie să ne implicăm mai mult în toate aceste uh, elemente. Și pentru a face lucrul acesta trebuie să colaborăm cât mai strâns cu putință cu ECOVAS. Domnule Ianis, mă întrebați care este poziția mea cu privire la fuziunea care n-a mai avut loc. Ei bine, nu am una. Atât. Doamna Copa, dumneavoastră vorbeați despre uh, CAFOR și PSAC și uh, substituirea acestora. Ei, ei bine, mie mi se pare că nu aveți neapărat uh, dreptate. Dacă Până în momentul uh, de față au apărut probleme. Problemele au fost generate de faptul că nu au avut uh, resurse suficiente la dispoziție. Statele membre nu le-au pus la dispoziție. CAFOR uh, încearcă, practic, să, sau este obligat în momentul de față să acționeze în cazuri militare, în cazul polițienești mai degrabă decât în cazuri militare și tocmai lipsa de uh, specialiști, uh, de polițiști, de misiuni polițienești în zona a fost uh, marele mm, reproș care ne-a fost făcut. Ei bine, cred că vom reuși să depășim această problemă, o problemă mm, pur și simplu de resurse, după cum bine ați spus și dumneavoastră. Mai apoi uh, s-a vorbit despre serbii din, sârbii din Kosovo și despre implicarea lor mai puternică în conducere. M-am întâlnit cu reprezentantul uh, sârbilor la Kosovo uh, sau când am fost în Kosovo, am discutat acolo cu toți reprezentanții diferitelor partide politice. Ei bine, dacă întâlnirea din seara aceasta va fi un pas înainte, atunci uh, e clar că vom mai avea și alți pași de făcut. Eu uh, îmi doresc ca întâlnirea din, ceas, din această seară să fie un prim pas, un prim pas care va fi urmat de alții esențiali și care uh, se vor finaliza cu o recunoaștere comună a celor două grupe. Domnule Tenec, nu știu cine o va înlocui pe doamna Clinton. Dar vreau să vă spun că toate numele care au fost vehiculate sunt uh, numele unor persoane pe care le cunosc foarte bine. Deci eu voi fi încântată să colaborez cu oricare ar fi persoana aleasă de uh, președinte. Însă colaborarea cu doamna Clinton a fost una extraordinară. Am fost uh, entuziasmată în momentul în care la uh, sugestia ei uh, am făcut călătoria de săptămâna trecută. Această călătorie a fost o dovadă a legăturii strânse între UE și Africa, dar și un mesaj cât se poate de clar transmis sârbilor și kosovarilor. Doamnă Lunacek, din nou pe tema Curții de Conturi, cred că am răspuns deja la această întrebare în parte. Raportul este unul important Multe dintre aspectele care sunt menționate în raport au fost deja îmbunătățite pentru că am reformat sistemul înainte de publicarea acestui raport. Mai există și mențiunea referitoare la statele care nu recunosc Kosovo în acest raport. Ei bine, eu nu pot uh, decât să acționez pornind de la realitatea cu care mă confrunt. Nu am ce să fac în ceea ce privește statele care nu au recunoscut. Am spus uh, de mai multe ori că femeile trebuie să fie implicate în absolut toate domeniile noastre de activitate, iar printre acestea se, numește, se numără și PSAC. Ar trebui să avem un uh, echilibru de sexe în misiunile PSAC. Nu știu dacă lucrul acesta va fi transformat în realitate prea curând, dar este o propunere a noastră. Disciplinec. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă reprezentant. Ați fost mai disciplinată decât deputații, v-ați respectat timpul de vorbire, dar aș dori să mai dau cuvântul unui coleg. Das. Domnul Brock. Domnule Donjon, îți mulțumesc tare mult că ai prezentat această ședință. Eu am fost la, la masă cu o doamnă de la Berlin care ni s-a alăturat și ea astăzi. Vreau să îi mulțumesc domnului Danjon pentru acest raport pe care îl discutăm astăzi. Acest raport reprezintă o bază de colaborare viitoare între noi și doamna Ashton și Consiliu. Cred că e important faptul că problema politicii de apărare a devenit din ce în ce mai uh, prioritară pe ordinea noastră de, uh, de zi. Uh, și această politică poate fi discutată acum într-o, într-o manieră deschisă cu reprezentanții statelor naționale și, de asemenea, în contextul acesta al crizei financiare și a restrângerilor bugetare cu care ne confruntăm. Uh, a fost important că v-ați alăturat nouă astăzi. Vă mulțumesc pentru astăzi, asta. Văd că absolut toată lumea Uh, a fost interesată de prezența dumneavoastră astăzi uh, în Parlamentul European. Dacă mă uit în sală, au rămas în continuare tare mulți oameni, uh, chiar mai mulți decât ar fi fost probabil într-o sală de plenare. Deci, iată, pe viitor ar fi cazul să ne întâlnim mai degrabă în săli mai micuțe, pentru că totul e mai confortabil și chiar mai interesant. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și mult succes pe viitor!